de astăzi e la dispoziție. Are cineva un comentariu? Văd că nu e cazul, așa că adoptăm astfel ordinea de zi. Primul punct de pe ordinea de zi